acestei sesiuni, atunci vor fi confirmate aceste nominalizări. AFCO propune de asemenea o interpretare articolului 211 și a, în conformitate cu articolul 191 cu privire la uh, comisii se spune că numai uh, membrii aleși în conformitate cu articolul 186 pot face parte din uh, biroul unei comisii parlamentare. Această interpretare este adoptată dacă până la deschiderea ședinței de mâine nici un grup politic și nici 40 de deputați nu se vor opune Găsiți textul uh, acestei interpretări a textului pe seans în direct. Doamna Cristiana Muscardini mi-a comunicat că din 15 octombrie 2012 va face parte uh, din uh, grupul ECR. Și acum trecem la ordinea de zi ca atare. Așa cum a fost ea prevăzută, conferința de președinților cu